Trecem la sesiunea de după dezbatere. În primul rând am un anunț de făcut. În urma consultărilor uh, cu grupurile politice, vreau să supun uh, Camerei următoarele propuneri de schimbare la ordinea de zi de mâine. Dezbaterea privind întrebarea orală, privind deschiderea de negocieri pentru un acord cu liber schimb cu Australia și Noua uh, Zeelandă este, uh, trebuie să fie finalizată cu o rezoluție care urmează să fie votată în, febru- în februarie la uh, sesiunea din februarie. Sunt obiecțiuni? Domnul Schulz, uh, suntem împotriva votului în uh, februarie 1 și uh, potrivit unui acord cu co-raportorii, domnul Caspari și Van Langen, vrem să propunem votul în sesiune, în sesiune pentru că nu vedem uh, care este urgența pentru că în uh, comisie votăm asupra rezoluției săptămâna viitoare. Bun, acestea sunt uh, argumentele noastre. Supun la vot propunerea pentru sesiunea 2 din februarie. Cine este pentru? Ridicați mâinile împotrivă. Abțineri. Deci se adoptă. Acum trecem la voturi. Este o sesiune foarte scurtă. Începem cu raportul Moraes, schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind matricularea vehiculor în Letonia. Un singur vot, prin vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul